da regulamentul pe marginea protocolului de la Nagoya, um, va exi- vor exista principii unitare în întreaga Europa. Mulțumesc, încheiem aici dezbaterea și mâine va avea loc votul pe marginea acestui document. Punctul următor de pe ordinea de zi, o întrebare orală adresată Comisiei în legătură cu strategia Uniunii Europene în domeniul securității interne, Domnule comisar, vă mulțumim, noapte bună și iar acum uh, uh, voi da cuvântul colegului nostru Lobes uh, Fernando Aguilar pentru 5 minute pentru a ne introduce în subiect. Adoptada a trebuit să vorbim despre strategia de securitate internă adoptată în prima jumătate a anului 2010 și uh, președinția spaniolă a Uniunii a stabilit niște linii directoare pentru a răspunde la uh, obstacolele cu care se confrunta politica internă în acel moment. Este o parte cheie a programului de la Stockholm și strategia dezvoltă domeniul păcii, securității și libertății în conformitate cu articolul 57 parte și este legată de amenințările cele mai grave la adresa securității europene, acolo unde UE poate avea o valoare adăugată. Vorbim aici despre rețelele infracționale internaționale, uh, prevenirea atacurilor teroriste, consolidarea securității, uh, protejarea granițelor externe ale Uniunii și pregătirea pentru dezastrele naturale. Evident, lumea s-a schimbat enorm din 2010 și până acum, astfel încât avem acum uh, noi amenințări care necesită reacții politice diferite. Astfel încât, ca să fim uh, informați în mod adecvat, Comisia Libe ține legătura cu Europol și domnul Ferkov, care este răspunzător pentru securitatea din UE, uh, are dezbateri pe marginea uh, celor mai recente evoluții. Am avut discuții și cu domnul Wainwright de la Europol și acesta a reprezentat fundamentul pentru hotărârea Consiliului în ceea ce privește prioritățile UE în următorii patru ani în privința combaterii uh, organizațiilor de crimă organizată. Există niște recomandări specifice din partea Comisiei Libe pe această temă și aceste recomandări specifice se leagă de combaterea spălării de bani și a traficului de arme ca priorități strategice în UE. Am uh, discutat și cu uh, coordonatorul antiterorist și am discutat uh, noile rapoarte legate de domeniul său de activitate. Vorbim despre lupi singuratici și despre miliții care s-au creat în Europa. Toate aceste lucruri se regăsesc în proiectul de rezoluție, dar trebuie să lucrăm mână în mână cu Comisia CRIM și am și făcut-o în ultimele luni uh, pentru a combate spălarea de bani și, prevenirea, uh, și pentru a preveni terorismul. Comisia trebuie în mod periodic să-și evalueze poziția și Parlamentul de asemenea trebuie să monitorizeze acest proces de evaluare într-un mod critic. Am făcut acest lucru anul trecut a existat un uh, raport din uh, partea doamnei Borsellino și asta facem din nou astăzi. Este un raport de implementare care face trimitere în special la traficul de ființe umane um, crimele motivate de ură și altele. Raportul subliniază că aceste uh, infracțiuni sunt o amenințare internă nu doar la adresa securității europene, ci și la adresa economiei europene s-a făcut o cerere legată de o nouă directivă privind spălarea de bani și protejarea intereselor financiare, de directiva privind protejarea intereselor financiare. De asemenea, avem o directivă privind infracționalitatea pe internet. Cu alte cuvinte, Comisia Liber dori să vadă Comisia Europeană că este proactivă în ceea ce privește lupta împotriva infracțiunilor de orice tip. Vorbim de contrabandă, de protejarea granițelor și așa mai departe. De asemenea, mai avem și partea judiciară, și anume formarea viitorilor judecători din Europa și dezvoltarea unui pachet de drepturi pentru cei care ajung în instanță. Dar în tratatul de la Lisabona avem un element care spune că Parlamentul European este mai implicat decât oricând și se subliniază tocmai natura juridică a acestei carte. Din aceste motive, atunci când uh, Uniunea Europeană își dezvoltă strategia pentru 2014, am vrea să avem o, un dialog cu Comisia și, nu în ultimul rând, vreau să subliniez că atunci când vorbim despre strategia noastră de securitate internă, Întotdeauna ne lovim de componenta națională, de interesele naționale. De aceea este important să lucrăm cu uh, parlamentele naționale și Comisia Libe își repetă sugestia că ar trebui să existe un ciclu de șase luni de conferință cu parlamentele naționale și ar trebui să avem și un raport anual în ceea ce privește implementarea. Mulțumesc! Îi dau acum cuvântul domnului comisar Andor pentru a răspunde la această întrebare exprimată de domnul Lopez Aguilar. Implement. Vă mulțumesc. Strategia prin securitatea internă pune în aplicare o parte a acordului la Stockholm atunci când e vorba de protecția cetățenilor. E important să luăm notă de faptul că în perioada post-Stockholm trebuie să ne plasăm pe deplin în nou context instituțional creat de tratatul de la Lisabona, mai ales când e vorba de rolul sporit al par Parlamentului European în procesul legislativ și negocierile internaționale. În, prezent, în prezent încercăm să vedem ce s-a întâmplat în etapa următoare și pregătim o comunicare privind uh, planurile de politici interne. Asta se va întâmpla în martie anul viitor, alături de comunicarea privind viitoarele priorități în domeniul justiției. Comisia a ținut cont de observațiile și recomandările ce se regăsesc în rezoluțiile Parlamentului din 22 mai 2012 privind securitatea, strategia de securitate internă a Uniunii Europene, a doilea raport de implementare privind strategia de securitate internă și acum, iată, avem al treilea raport de punere în aplicare. Acesta urmează să apară la mijlocul anului 2014. Ne referim aici la activități specific formulate care fac uh, obiectul de activitate al DG în afaceri interne. Mulțumim, domnule comisar. Dăm acum cuvântul colegilor care vorbesc în numele grupurilor parlamentare. Două minute pentru PPE. Domnul Scurie. Eh, grazie, președinte. Voglio innanzitutto... Mulțumesc, domnule președinte. Doresc să Mulțumesc comisarului și raportorului nostru și președintele grupului LIBE, domnul Lopez Aguilar, pentru acest raport. Am încercat să îmbunătățim propunerea făcută inițială prin câteva aspecte care ni se par a fi esențiale o îmbunătățire a analizei privind riscurile legate de catastrofe naturale, cu tremure, inundații, pentru că cetățeanul are nevoie de o Europa care să îl ajute rapid, nebirocratic, atunci când se află la ananghie. Pentru că solidaritatea este parte a Uniunii noastre în al doilea rând, controlul la granițele externe și în același timp problematica siguranței interne, verificarea, ă, controlul fluxurilor ă, migraționale din Europa. Pentru că ă, este deja o mare problemă presiunea uh, imigranților la granițele externe ale Uniunii Europene. Iar dacă sunt acceptați uh, imigranții, nu uh, trebuie ca prin comportamentul lor să afecteze viața cetățenilor. În al treilea rând, în ce privește violența îndreptată împotriva femeilor și copiilor, încă există uh, acest fenomen al violenței casnice. Și uh, este un aspect care ține de uh, securitatea internă. De asemenea, este necesar să contracarăm pedofilia. Este nevoie în Uniunea Europeană de măsuri care să garanteze siguranța cetățenilor. Mulțumesc, iar acum în numele grupului și de domnul Weidenholzer pentru două minute. Europa pentru majoritatea cetățenilor și cetățenilor sale nu este doar un proiect comun în ce privește piața internă, ci există și așteptări legate de coeziune socială și de garantarea siguranței interne. Deci este nevoie ca într-un spațiu al libertății, siguranței, să se facă demersuri care să garanteze aceste desiderate. Iar Consiliul, Comisia și Parlamentul European trebuie să negocieze de pe poziții de egalitate. Adesea mi se pare că punctul de vedere al Parlamentului nu este respectat corespunzător. Pentru că eu cred că obiectivele pe care le urmărim noi sunt cele mai apropiate de uh, așteptările cetățenilor și cetățenilor. Uh, oamenii doresc siguranță, în același timp nu doresc să-și piardă libertățile cetățenești. Deci trebuie ca uh, drepturile fundamentale să poată fi respectate. Politica noastră este o politică constructivă. Important este și controlul democratic al agențiilor europene care au competențe în acest domeniu. Multe măsuri se iau uh, prea timid și uh, eu cred că uh, și în această perioadă legislativă um, putem conveni o mai strânsă implicare a Europolului în acest domeniu. Este important de asemenea să avem linii clare în ce privește prelucrarea datelor în uh, activitatea forțelor de ordine publică și uh, accesul justiției la anumite date. Mulțumesc, Joseph. Nu îl văd în sală pe domnul Albrecht, care ar fi trebuit să vorbească în numele verzilor. Deci putem da cuvântul acum uh, în numele grupului ECR pentru un minut domnului Kirchhoff. Uh, domnule președinte, domnule comisar, sprijin pe deplin necesitatea de a avea o strategie ca reacție la provocările cu care ne confruntăm zi de zi în ceea ce privește securitatea granițelor sale și a cetățenilor săi și tocmai de aceea trebuie să avem măsuri de aplicat în acest uh, domeniu. Sunt uh, un susținător al activității Europol și susțin uh, necesitatea de cooperare și de schimb de informații în ceea ce privește lupta împotriva criminalității organizate în Europa. Totuși, cel mai adesea ne lipsește o claritate de strategie și uh, de asemenea, trebuie să protejăm uh, drepturile individuale și sper că veți putea veni cu schimbări constructive uh, sprijin și felicit uh, um, eforturile domnului Lopez Aguilar, care este un tip foarte de treabă și, cre- și sper că această rezoluție să ofere mai multă coerență pentru a nu avea niște mesaje amestecate legate de prioritățile Parlamentului în acest domeniu. Mulțumesc! Mulțumim, domnule Kirkhope. Ultimul vorbitor în numele grupurilor. Cornelia Ernst, un minut și jumătate în numele GUE. Uh, Mulțumesc. Bineînțeles că ne dorim ca Uniunea Europeană și statele membre să aibă o strategie privind siguranța internă și sprijinim pe raportor în acest sens. Este limpede pentru noi, însă problema decisivă este în ce măsură se păstrează un echilibru între libertățile cetățenești și siguranța internă. Iar acest echilibru trebuie să fie foarte clar definit. Din păcate, uh, enunțurile Comisiei din acest punct de vedere nu ne convinc. Principiul statului de drept că statul este la dispoziția cetățenilor și nu invers. Acest principiu trebuie să fie decisiv pentru strategia siguranței interne. Eu sunt sceptică uh, că ar putea strategiile de până acum să ne uh, permită să progresăm. Dacă ne gândim la ceea ce s-a întâmplat în ultima vreme în legătură cu Agenția Națională de Securitate din Statele Unite, Mă întreb ce întreprinde Uniunea Europeană pentru a proteja pe cetățeni față de abuzurile din partea serviciilor secrete. Ce faceți pentru a proteja sfera privată, siguranța cetățenilor din acest punct de vedere? Atâta timp cât nu ați întreprins nimic împotriva spionării scandaloase a vieții private a cetățenilor. Uh, de fapt, acest prag de suspiciuni a tot crescut. Există o spionare în masă, dar ele nu creează un climat de siguranță, ci mai degrabă de destabilizare. Constituie o problemă pentru siguranța. Mulțumesc, spune președintele, iar acum în nume propriu intervenții pentru două minute, domnul Augustin Gheremec. Muchas gracias, señor presidente. Mulțumesc, domnule președinte. Întrebarea domnului Lopez Aguilar vine la momentul potrivit și este extrem de pertinentă. Comisia ar trebui să fie atentă la o serie de aspecte aici. Și aș începe prin a menționa rolul important pe care îl joacă agențiile europene în acest domeniu, mai ales de Europol. Pe 27 martie, Comisia a înaintat propunerea legislativă ținând seama de avizele formulate de majoritatea grupurilor politice de la noi. Și statele membre, sigur, s-au pronunțat în acest sens la întâlnirile Consiliului. Eu resping această fuziune între Europol și o altă agenție. Cele două agenții trebuie să rămână separate și aș ruga Comisia să se refere la proiectul de regulament doar la Școala Europeană de Poliție. Există și prioritățile date de Consiliul Uniune care merg în aceeași direcție. Sublinia rolul foarte important jucat de Spania suntem implicați în două politici Ne ocupăm și de două rapoarte. Lupta împotriva traficului de heroină și cocaină. Terorismul e o problemă importantă și ne îngrijorează radicalizarea anumitor categorii de indivizi și a acestor lupi singuratici, după cum sunt menționați ei. Și de asemenea, criminalitatea cibernetică trebuie abordată într-o manieră similară. Trebuie să oferim fonduri suficiente Europolului și Comisia n-ar trebui să scape din vedere natura importantă a acestei dezbateri. Mulțumim. Domnul Papa Nicolau, două minute. Mulțumesc, domnule președinte, și eu aș dori să-i mulțumesc președintelui Comisiei noastre, domnul López Aguilar, pentru inițiativa sa de a organiza această discuție extrem de importantă. Problema Stockholm. Există multe date care au fost uh, utilizate cu succes uh, de-a lungul anilor și cred că sunteți de acord că am înregistrat progrese în ceea ce privește securitatea internă. Dar se întreabă cineva dacă am ajuns sau nu la un nivel la care putem să uh, atingem toate țelurile programului de la Stockholm. Cred că răspunsul este nu. Uh, Comisia a menționat programul, dar cred că putem spune că nu am ajuns la un asemenea nivel de solidaritate, așa cum este el uh, stabilit prin tratat și prin programul de la Stockholm. În special atunci când vorbim despre pilonul securitate internă. Înainte să începem această uh, discuție, vorbeam despre Siria și despre Egipt și despre situațiile care se întâmplă acolo și unul din lucrurile menționate uh, a fost uh, cel legat de migranți și de solicitanții de azil care ajung în Europa și pe asta vreau să mă concentrez. Dacă vrem să avem securitate internă, trebuie să ne apărăm granițele. Bineînțeles, așteptăm cu interes uh, noile propuneri care vor fi votate uh, dar putem crede astăzi că există o partajare echitabilă a poverii și o solidaritate adevărată în cooperarea statelor membre pe această temă? Din păcate, răspunsul este nu. Din păcate, unele state membre au o povară mult mai mare decât altele atunci când vorbim despre securitate, ceea ce duce la xenofobie în anumite țări unde ne confruntăm cu problema uh, aproape zi de zi. Și asta merge mână în mână cu extremismul. Bineînțeles, asta înseamnă că securitatea noastră internă nu respectă toate standardele. Bineînțeles, mai avem multe de făcut, am rezolvat multe deja, dar mai avem multe provocări în față și așteptăm cu interes propunerile Comisiei legate de măsuri specifice care pot fi luate pentru a avea o mai bună securitate internă. Mulțumesc. Președintele, mulțumesc. Domnul Iacolino are cuvântul pentru două minute. Grazie, signor președinte. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar. Prin uh, intrarea în vigoare a tratatului de la Lisabona, Parlamentul European a dobândit competențe suplimentare în uh, guvernare și inclusiv în problemele de siguranță internă. Deci, aici avem de-a face cu uh, probleme prioritare care țin de securitatea internă. Uniunea Europeană trebuie să uh, ia măsuri uh, coroborate cu statele eh, membre. Este vorba despre sectorul informatic, care este foarte important pentru toate statele membre și de altfel și la recentele întâlniri la nivel înalt s-a spus că Europol și alte agenții specializate trebuie să întreprindă ceva împotriva atacurilor sistematice ale hackerilor asupra rețelelor de date și inclusiv eh, împotriva eh, spionării eh, datelor eh, confidențiale ale statelor și datelor legate de eh, persoane. În ce privește combaterea ehm, terorismului, ehm, infracționalității internaționale, combaterii mafiei, uh, trebuie să avem un model îmbunătățit de colaborare, inclusiv prin rețele pe care să le creăm cu state terțe. Trebuie să ținem seama, pe de altă parte, de respectarea uh, drepturilor fundamentale, chiar atunci când este vorba despre lupta împotriva terorismului. Eu sunt raportor pentru problemele legate de uh, crima organizată și spălarea de bani. Aceste eh, subiecte trebuie să fie tratate prioritar. De asemenea, în ce privește migrația ilegală, trebuie să existe o bună colaborare cu statele din sudul Europei um, uh, care sunt confruntate cu un flux de uh, migranți. Dar uh, noi dorim, pe de altă parte, să le creăm și tinerilor noștri din țară șansa de a găsi locuri de muncă. Să ne gândim pe de altă parte că nu ă, trebuie să eșueze procesul declanșat de primăvara arabă. Este nevoie de solidaritate internațională, dar este nevoie și de ă, revitalizarea economiei de la ă, Marea Baltică și până la Marea Mediterană, pentru că 500 de milioane de cetățeni au din acest punct de vedere așteptări din partea noastră. Mulțumesc. Iar acum doamna Jimenez Beseril are două minute pentru ultima Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Cu 12 ani în urmă am fost șocați de cel mai sângeros atac terorist din istorie. 3.000 de morți, 6.000 de răniți în Statele Unite. Doresc să aduc un omagiu tuturor victimelor terorismului din Europa și din alte părți ale lumii. Trebuie să facem cinste acestor uh, persoane pentru că ele au murit pentru valorile pe care noi le apărăm aici, libertatea înainte de toate. Discutăm acum strategia de securitate internă a Uniunii Europene, al cărui scop principal este acela de a apăra viețile cetățenilor noștri. Prin urmare, mă bucur să văd că această comunicare a Comisiei continuă să considere terorismul ca o prioritate. Trebuie să reîntâmpinăm și să prevenim radicalizarea și recrutarea tinerilor. Conform Europol, numărul amenințărilor teroriste a crescut, este considerabil acum Al-Qaeda, separatiști și așa mai departe. Nu sunt de acord cu articolul 12 din acest proiect de rezoluție, unde se sugerează că doar mișcările violente de extremă dreaptă din Uniunea Europeană trebuie să fie investigate. Nu, sunt, nu există violență de extremă stângă? Nu putem uh, avea o astfel de poziție. Teorii, terorismul are o singură ideologie, ideologia fricii și a terorii. Dacă vrem să ne apărăm, trebuie să instruim mai bine specialiștii noștri antitero și să dăm posibilitatea și cetățenilor de a își aduce propria contribuție. În exercițiul intern 2015-2019, pe securitate internă, Comisia trebuie să răspundă așteptărilor cetățenilor care vor să trăiască liberi și simțindu-se în siguranță. Vă mulțumesc. Președintele, mulțumim, Teresa. O persoană s-a înscris la Catch the Eye. Doamnă Voitova, aveți cuvântul un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Consolidarea securității interne în UE și lupta împotriva crimei organizate sunt, după părerea mea, niște provocări majore care, cu care se confruntă instituțiile europene în zilele noastre. Salut noua legislație în ceea ce privește o mai bună confiscare a profiturilor um, derivate din activități infracționale și etichetarea explozibililor. Totuși, cele mai importante realizări sunt uh, reprezentate de programul Atlas, care um, uh, oferă finanțare și a proiectului care luptă împotriva grupurilor fundamentaliste. Cred că ar trebui să continuăm să avem um, cooperarea între centrele naționale uh, privind uh, lupta împotriva criminalității pe internet și cred că acestea vor fi o platformă uh, interesantă pentru schimbul de bune practici. Mulțumesc! Mulțumesc, spune președintele. Și în final o să-i dau cuvântul domnului comisar pentru a răspunde la întrebare și la observațiile făcute de antevorbitori. Domnule președinte, doresc să mulțumesc onorațiilor membri și mai ales domnului Lopez Aguilar pentru că au organizat această dezbatere atât de interesantă, plină de sugestii concrete. Sunt de acord cu domnul Papa Nicolau. Siguranță, securitatea internă mai bună presupune o cooperare mai strânsă și mai multă solidaritate în Europa. Unele dintre întrebările puse aici eh, necesită probabil o examinare mai minuțioasă a situației existente, însă dincolo de asta consider că această dezbatere contribuie la activitatea Uniunii Europene în încercarea de a crea o Europa mai sigură, mai deschisă în serviciul cetățenilor. Vă mulțumesc. Președintele, mulțumim domnule comisar. Am primit un proiect de rezoluție pentru această dezbatere. Încheiem discuția la acest punct și vă amintesc că dezbaterea, votul, votul va avea loc mâine. Ultimul punct de pe ordinea de zi atât de lungă